plenare am putea uh, uh, prezenta procesul verbal, dar dacă nu sunt obiecții, deciziile de astăzi vor fi uh, trimise deja